I think we will start, please. Haideți să începem, vă rog. Putem începe, vă rog? Mulțumesc. Bun venit tuturor celor care au reușit să vină aici uh, după masa, lunea. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă toată lumea este mulțumită, vom adopta ordinea de zi. Următorul punct, anunțurile președintelui. Avem câteva anunțuri de făcut. Care sunt recomandările făcute de coordonatori? La întâlnirea de pe 24 ianuarie și ca urmare a procedurii scrise din 25 ianuarie și 9 februarie, coordonatorii au hotărât următoarele. Se va redacta un aviz legislativ pe marginea raportului Comisiei pentru Dezvoltare Regională, care vizează propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului prin care se modifică regulamentul 1303 per 2013 privind prevederile comune Grupul PP va avea acest aviz. Se va redacta un aviz legislativ pe tema raportului Comisiei pentru Ocupare a Forței de Muncă în ceea ce vizează dosarul condițiilor de lucru transparente și previzibile în Uniunea Europeană. Dosarul va fi alocat S și D. Se va redacta o poziție legislativă sub formă de amendamente care vor fi transmise Comisiei ENVI pe marginea dosarului 1313 pe 2013 per EU, care vizează mecanismul european de protecție civilă. Grupul ALDE se va ocupa de acest, aceste amendamente. S-a hotărât alocarea pachetului care vizează procedura bugetară 2019 grupului GUE-NGL se va amâna misiunea în România în a, pentru al doilea semestru 2018, se vor transmite o propunere la Curtea de Conturi pentru programul de lucru al acesteia pentru 2019, se vor cere patru avize exploratorii Comitetului Social și Economic European și se va transmite o scrisoare Comisiei Președințelor um, Comisiilor prin care se va aborda problema comisiilor competente pe fond, conform regulii 53. Este momentul să le urăm bun venit unor noi membri în Comisia FEM. Îi urăm bun venit doamnei Maria Gabriela Joana din România. Bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Sper că vi se va părea interesantă comisia noastră. Și, de asemenea, lângă noi se află domnul Heinz K. Becker din Austria de fapt, se pare că nu se află în sală. De asemenea, îi urăm bun venit domnului Geoffroy Didier din Franța, care mi s-a alăturat ca membru suplean. Nici el nu cred că este în sală. Bun venit cel puțin doamnei Zoană, care este în sală. Și acum vom trece la audiere. Femeile ca agenție schimbării în statele din parteneriatul sudic. Este o audiere foarte importantă și ne bucură să avem foarte mulți uh, vorbitori foarte importanți alături de noi acum. Cum vom proceda? Adică mai întâi vreau să vă prezint puțin tema. La întâlnirea de pe 4 septembrie 2017, coordonatorii au hotărât să organizeze o audiere cu titlul Femeile ca agențe schimbării în statele din parteneriatul sudic tocmai pentru a completa raportul din proprie inițiativă cu același titlu. Raportul a fost alocat grupului S și D și Maria Arena este raportor din Belgia. Această audiere dorește să exploreze felul în care femeile sunt și pot deveni agenții schimbării în statele din parteneriatul sudic. De asemenea, ne vom concentra asupra dificultăților specifice cu care se confruntă femeile în aceste țări și cum pot aborda aceste probleme organizațiile de la firul ierbii de pe teren din acele țări. Vor fi mai mulți participanți din organizațiile de profil din țările vizate și informațiile pe care le vom obține de la această audiere vor fi transmise mai departe raportoarei care le va folosi în raportul său. Mai întâi vom auzi ce are de spus doamna Maria Arena, și apoi vom da cuvântul experților. Și le voi prezenta pe invitatele noastre în momentul în care le voi da cuvântul. Pentru început îi dăm cuvântul doamnei Arena ca să ne spună câteva cuvinte despre acest raport. Mulțumesc foarte mult, Mary. Am să vorbesc în limba franceză. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați organizat această audiere. După cum ați spus, doamnă președinte, eu mă ocup de acest raport din proprie inițiativă al Comisiei FEM. și voi uh, fi foarte constructivă, voi colabora îndeaproape cu raportorii din umbră, tocmai pe această temă. După cum știți, la nivelul Uniunii Europene există mai multe instrumente care ne permit să ne concentrăm pe parteneriatul cu țările învecinate. Și aici aș dori să mă concentrez mai ales pe Mediterana. Probabil tocmai pentru că sunt originară din sudul Europei. Eu sunt din Sicilia acea insuliță din Mediterana. Probabil din acest motiv mă interesează atât de mult mă interesează atât de mult regiunea respectivă, care este la urma urmei leagănul Europei. Este o regiune cu care avem foarte multe lucruri în comun. Din nefericire însă, în această zonă se desfășoară o veritabilă tragedie la ora actuală în ceea ce privește chestiunile migratorii. Știu că doamna președintă Mary Honeyball a lucrat foarte mult pe această temă, migrația în zona mediteranei. Instrumentele de care dispunem în Europa sunt cooperarea bilaterală, de exemplu. La ora actuală, în politicile noastre de vecinătate, Europa poate să consolideze relațiile sale cu țările partenere, țările de pe celălalt mal al Mediteranei prin aceste instrumente, Uniunea Europeană poate să insiste asupra unui angajament reciproc de a se respecta valorile democrației și valorile comune. Aici e vorba despre drepturile omului și despre drepturile femeii. Aceste două sunt o prioritate. Mi se pare un lucru foarte important să putem aborda aceste chestiuni aici, la comisia noastră FEM. Mai avem și alte instrumente, de exemplu de cooperare regională pe care le folosim, le activăm în Uniunea pentru Mediterană, de exemplu. Și de multe ori uh, este subestimat, uh, este subestimat potențialul acordurilor de liber schimb cu țările din parteneriatul sudic. Uneori, când e vorba de aceste acorduri de liber schimb, avem impresia că e vorba doar de business. Dar nu trebuie să uităm faptul că în spatele afacerilor, în spatele businessului, sunt oameni. Și când vine vorba de parteneriatul nostru sudic, problematica femeilor este extrem de importantă, mai ales în momentul în care ne concentrăm pe sectorul agricol. În sectorul agricol, în parteneriatul sudic, sunt foarte multe femei. De aceea trebuie să ne concentrăm pe coerența politicilor pe care le avem. Vă sugerez să citiți uh, Curia Internațională, ediție specială, recentă, unde se spune că lupta pentru egalitate între bărbați și femei este o luptă universală. Noi, feminiștii, știm acest lucru de multă vreme, însă uneori uităm. Pe de o parte, s-au înregistrat progrese majore în domeniul drepturilor femeilor, atât aici în Europa cât și la sud de Mediterana, dar în același timp trecem și prin anumite fenomene de regres. Se fac pași înapoi. Și dacă nu punem în contactele noastre cu celelalte state terțe clauze de neregresie, atunci vom constata că pierdem foarte multe dintre progresele pe care le-am făcut. Schimbările economice, schimbările politice, din mai multe state din uh, Europa, de exemplu Polonia, reprezintă riscuri la adresa tuturor acestor progrese. Sunt uh, probleme și în Ungaria și în alte țări. Așadar, noi, în calitate de europeni și în calitate de feminiști, trebuie să ne aliem în așa fel încât să găsim calea prin care să apărăm rezultatele pe care le-am obținut până acum, din anii 60 până în prezent. La ora actuală este suficient să vedem care sunt cifrele care vizează Europa și parteneriatul sudic, ca să ne dăm seama că încă nu am ajuns la capăt de drum. Care sunt cifrele care vizează accesul la educație sau ocuparea forței de muncă sau violența împotriva femeilor? Dacă ne uităm la toate aceste cifre, constatăm că încă mai avem cale lungă de bătut împreună. Așadar, obiectivul obiectiv, uh, raportului meu este să vedem care sunt uh, soluțiile pe, în care ne putem, uh, la care ne putem înhăma împreună și cum putem ajunge la anumite recomandări în așa fel încât de ambele părți ale Mediteranei putem colabora pentru a avansa pe problematica drepturilor și egalității între bărbați și femei. Așadar, aștept cu nerăbdare să văd ce mărturii ne aducă invitatele noastre, care vizează țările pe care le-au studiat ele, în așa fel încât să putem introduce maximul recomandărilor noastre în raportul meu. Vă mulțumesc uh, în avans pentru contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc, Maria. Vom trece așadar la invitatele noastre. În primul rând va lua cuvânt doamna Iumana Haddad care este din Liban. Este un jurnalist uh, din Liban și este candidată în alegerile parlamentare din Liban. Bine ați venit, doamna Haddad. Ne interesează foarte mult ce aveți dumneavoastră de spus. Vă rog, aveți cuvântul. Ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că mi-a oferit onoarea de a mă afla în fața dumneavoastră astăzi. Vreau să le mulțumesc celor care au propus numele meu pentru această reuniune. Am uh, vești bune, dar am și vești proaste. Haideți să încep cu veștile proaste. Noi, femeile arabe, trăim mai mult ca niciodată într-o era sexismului o eră în care suntem uh, supuse sclaviei sexuale în Siria și Irak, o eră în care naționalitatea noastră nu poate fi conferită copiilor, asta se întâmplă în Liban, o eră în care suntem practic proprietatea personală a gardienilor legali în, în Arabia, Arabia Saudită, uh, Uh, într-o eră în care violatorii uh, nu sunt acuzați în cazul în care mm, se căsătoresc cu noi, asta în Bahrain, în Libia sau Kuwait, Kuwait, o eră în care uh, miresele copii, copile, sunt vândute, ceea ce se întâmplă în Yemen și în multe alte țări. Lista acestor abuzuri poate continua la infinit. Situația politică a femeilor este înfiorătoare. În uh, Liban, spre exemplu, din 128 de parlamentari, doar 4 sunt femei, deci 4 din 128. Nu contează că multe dintre noi suntem puternice, emancipate, bine educate și independente din punct de vedere financiar. Legile, obiceiurile și liderii religioși ai uh, statelor noastre continuă să ne umilească și să ne pună la locul nostru. Și care e locul nostru? un colț minuscul, obscur, într-o lume arabă patriarhală. Un colț în care a, își au locul femeile. Și acum să trec la vestea cea bună. Situația femeilor <laughs> nu e cu mult mai bună în uh, Occident. Și asta e vestea cea bună. Uh, în ciuda tuturor uh, legilor care sunt în vigoare de zeci și zeci de ani încoace, reprezentarea în, pe palierul politic al femeilor nu este ceea ce ar trebui. Nici aici, în Parlamentul European, există în continuare discrepanțe salariale între femei și bărbați. Uh, hărțuirea sexuală este o, uh, o molimă care a lovit uh, lumea occidentală. Violența împotriva femeilor europene este enormă. Datele, statisticile, uh, graficile sunt uh, uh, disponibile pe o serie de site-uri de internet. Cum ar putea să fie asta vestea cea bună, probabil vă întrebați. Nu vă faceți griji, nu sunt printre cele care se bucură de greutățile cu care se confruntă ceilalți. Motivul pentru care spun că aceasta este vestea cea bună este faptul că tocmai această situație le va face pe femeile din vest să se trezească. Și credeți-mă, spun asta cu toată umilința și sinceritatea de care dispun. Femeile din vest trebuie să se trezească. Nu va fi ceva nou pentru multe dintre dumneavoastră, după cum a spus și uh, doamna Arena deja, uh, deci nu va fi o noutate că faptul că există o serie de pericole care le, le pândesc pe femeile din vest. Există senzația că toate drepturile obținute de-a lungul deceniilor sunt uh, suficiente, că a venit momentul să ne relaxăm. Da, într-adevăr, au fost pași înainte obținuți cel puțin pe hârtie. Din păcate, nu, ave- nu aveți dreptul să vă relaxați în momentul de față. De fapt, noi, femeile, nu avem dreptul să ne relaxăm în momentul de față pentru că patria, patriarhatul este un fel de balaur cu numeroase capete. De fiecare dată când tăiem unul, apare un altul. Dar noi trebuie să continuăm lupta pentru că altfel balaurul ne va devora pe noi și drepturile pe care le-am obținut de-a lungul anilor. Cei dintre noi care nu mergem înainte, ne întoarcem înapoi. Știu că se întâmplă multe lucruri rele în lumea arabă în momentul de față. Drepturile femeilor, rolurile, oportunitățile femeilor sunt reduse. Dar să însemne asta că Occidentul o duce bine, că Occidentul, uh, că situația din Occident e perfectă și că Orientul o duce rău? Nu, nici pe departe. Cu toții comitem erori, cu toții nu facem uh, suficient, cu toții suntem, sau cu toatele suntem responsabile pentru ceea ce ni se întâmplă. Și din nou, vă întreb, sau probabil vă întrebați cum anume ar putea fi asta vestea bună. Este vestea bună pentru că noi, femeile arabe, avem nevoie de voi, femeile europene, uh, femei europene puternice care să fie alerte și să lupte alături de noi. Aceasta este vestea bună pentru că doar dacă femeile luptă împreună, pot să dea la o parte legile care sunt menite a ne defini, a ne obstrucționa și a ne face rău. Este o veste bună pentru că femeile europene și cele arabe și-au unit eforturile și au jurat să se ajute una pe cealaltă să uh, Uh, își asume viitorul, să refuze orice fel de injustiție, să spună nu umilințelor, să nu participe nici, la nicio alegere în cazul în care alegerea respectivă nu va duce la eliminarea măcar a unor forme de discriminare împotriva femeilor. Uh, femeile uh, își doresc și luptă pentru eliminarea campaniilor uh, care le transformă în obiecte, uh, a campaniilor care transformă fetele în uh, ființe oprimate. Deci împreună trebuie să luptăm. S-a vorbit despre primăvara arabă. Ei, în ceea ce privește drepturile femeilor, avem nevoie de o primăvară universală. Stimată Doamne și Domni, eu sunt una dintre feminist, feministele care consideră că bărbații sunt partenerii noștri în această luptă și uh, sunt mândră să spun că am uh, crescut doi băieți feminist, feminiști ei, doamnelor și domnilor, până în momentul de față v-ați dat seama că n-am venit să mă plâng în fața dumneavoastră. Știm cu toții care sunt drepturile femeilor în partea lumii pe care o reprezint. N-am venit uh, pentru a mă plânge în fața dumneavoastră, ci pentru a vă provoca. Avem nevoie de acțiune, avem nevoie de un plan și asta repede. Din păcate, uh, în momentul de față ne depunem armele în fața corectitudinii politice. Asta mai des în vest Uh, chiar decât în Est. Există multe situații sociale în care femeile reacționează așa cum au fost învățate să reacționeze pentru că vor să fie corecte din punct de vedere politic. Ei, gata cu asta. Avem nevoie de femei uh, intimidatoare, femei care să refuze să fie reduse la tăcere, să fie intim, uh, intimitate. Avem nevoie de, oam- de femei care să-și asume responsabilitățile și să nu aștepte pur și simplu ca lucrurile să se schimbe de la sine pot să spun că, da, înțeles, înțeleg, nu înțeleg uh, maniera în care o serie de femei uh, din vest uh, apără o serie de practici islamice oribile, precum căsătoriile între copii și mutilarea genitală, susținând că aceasta ar fi cultura arabă. Femeile acestea se tem că vor fi considerate islamofobe și iată, acceptă să fie corecte din punct de vedere politic, nu luptă însă pentru justiție. De parcă ar exista justiție occidentală care să difere de justiția orientală. Nu. A venit vremea să îndrăznim, să spunem ceea ce e pe sufletul nostru, atunci și în special atunci când nu avem multe lucruri frumoase de spus. A venit vremea să punem justiția deasupra definițiilor uh, politicilor uh, sau a liberalismului sau a conservatism, uh, conservatismului, a elitismului, a populismului. E momentul să înțeleg, să, să înțelegem că, care este diferența subtilă între corectitudinea politică și autocensură și conformitate și uh, acceptarea hățuirii intelectuale. Pentru că între cele două există o mare uh, doză de ipocrizie și minciună. Doamnelor și domnilor, Haideți să ne amintim întotdeauna de natura umană care ne, uni, ne unește, indiferent de ideologiile, naționalitățile, religiile, rasele sau credințele noastre. Doar în momentul în care ne vom reconcilia în umanitatea noastră și vom lupta împotriva injustiției, oriunde o uh, identificăm. Deci doar în momentul în care vom face asta, vom deveni agenții schimbării și vom reuși să uh, permitem lumii noastre injuste să devină mai bună. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Jumama, un discurs uh, care ne-a inspirat. Mutilarea genitală a fost un subiect pe care l-am discutat. În continuare, avem o campanie pe tema aceasta, de fapt campania a început cu mulți, mulți ani în urmă și cred că cu toții putem spune că luptăm împotriva injustițiilor pe care le-ai menționat uh, tu, suntem activi. Deci majoritatea dintre noi putem să spunem că da, avem această campanie și ne-am angajat în ea, dar e drept, mai avem multe de făcut. Urmează acum doamna Fazuia Asuli. Uh, președinte al Federației Demo- Ligii Democratice a Drepturilor Femeilor din Maroc. Merci, eh, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, deputați, vreau să vă mulțumesc că, iată, ne dați posibilitatea de a vorbi avem foarte multe lucruri în comun, chestiunea drepturilor femeilor, societatea civilă, societatea civilă ca interfață între stat, între autoritățile instituționale și populație. Avem, într-adevăr, foarte multă nevoie de așa ceva în ziua de astăzi, în contextul globalizării, dacă ne uităm la revoluția în comunicații și în transporturi, într-adevăr, trăim într-o societate globalizată, dar, în ciuda acestui lucru, discriminarea rămâne o realitate și în loc să aducă fericire și prosperitate și egalitate, din nefericire, globalizarea dă naștere la războaie, a fluxuri migratorii, femeile, care sunt jumătate din populație, sunt cele mai vulnerabile. Societatea civilă, prin urmare, este un spațiu necesar în care diferitele categorii sociale se pot organiza, pot să-și facă vocea auzită, pot veni cu propuneri și pot să aibă inițiativă din spatele acestor propuneri. Însă femeile nu sunt o categorie socială, sunt jumătate din populație. Chestiunea lor e de ordin transversal. De unde și importanța rolului lor în societatea civilă. Este, într-adevăr, o pârghie a schimbării care ar putea să răspundă la foarte multe dintre problemele zilei de astăzi. Implicarea lor aduce un plus de altruism, și cred că lumea ar avea multă de câștigat dacă ar da putere femeilor. Nu doar femeilor, un integral femeilor, e nevoie de un echilibru, pentru că în prezent, sigur, puterea este eminamente una masculină. Noi, sigur, venim din țările din Sud, există discriminare și aici, la o altă scară, dar eu vin dintr-o țară în care am avut de purtat o luptă extrem de grea și, sinceră să fiu, nu cred în conceptele de specificitate, în relativismul ăsta actual. Eu cred într-o natură umană care aspir, aspiră permanent la libertate. Avem multe lucruri în comun și toată omenirea a luptat și a învățat lecții necesare pentru a putea veni cu Declarația Drepturilor Omului și apoi pas cu pas a început să considere femeile cetățeni uh, în toată puterea cuvântului. Sigur, natura acestei lupte diferă de la un stat la altul, dar în statele din Sud, femeile sunt active, se mobilizează și sunt agenți ai schimbării. Tranziția democratică nu se poate face fără aportul femeilor. Ele sunt o componentă importantă a societății civile din Maroc inovează permanent. Femeile girează conflictele, le gestionează, își fac glasul auzit, încercând să fie oneste și inteligente, oferind coordonat unde e nevoie. Și trec acum la experiența noastră a Federației Ligii Democratice pentru Drepturile Femeilor din Maroc. statut juridic autonom pentru femei în Maroc nu, pra, nu, practic nu exista. N-am să mai vorbesc de toate reformele care au avut loc, cred că le cunoașteți, dar am putut face pași înainte considerabil și asta și datorită dumneavoastră, datorită parteneriatului cu Uniunea Europeană și datorită convențiilor și tratatelor internaționale. Marocul a ratificat și semnat cam toate convențiile și tratatele internaționale. Și astăzi, iată, avem o Constituție care recunoaște egalitatea între sexe. Interzice discriminarea. Droit internațional. E aussi l'égalité de... Și de asemenea specifică primatul dreptului internațional și egalitatea între odată între bărbați și femei această egalitate devine un pilon al națiunii. N-a fost ușor să realizăm așa ceva. Dar ce strategie am folosit? Crearea de rețele, de rețele la nivel național, la nivel regional și la nivel internațional. Rețele care au dus la o altă asociații de femei, apoi la o scară mai largă cu alte eh, instituțiile societății civile, sindicate, partide politice, mass media, diferite categorii sociale și de aceea pot să spun că femeile au o putere remarcabilă pentru că suntem peste tot. Eh, suntem o clasă prezentă transversal peste tot în societate și putem, prin urmare, capitaliza și a asigura convergența forțelor noastre. Am vorbit și de coordonare la nivel internațional. Marocul are acorduri de parteneriat cu Uniunea Europeană, participă și la convențiile internaționale SODAO și multe altele și Marocul trebuie, prin urmare, să vină cu rapoarte interne privind evoluția situației și noi ne-am uh, prevalat și de aceste mecanisme care sunt deosebit de importante, nu au o aplicație doar în statele din Sud, pot fi utilizate în statele din Sud, la aici, la dumneavoastră și peste tot în lume. Și am avea foarte mult de câștigat dacă ne-am solidariza, pentru că, după cum spuneam, femeile pot veni cu un plus de speranță pentru o lume aflată în criză, o lume tot mai agitată. În primul rând, deci am vorbit de coordonare, apoi activitatea de proximitate. Noi tot vorbim de inițiative, dar prezența în teren este esențială, pentru că așa putem intra în legătură cu diferitele Uh, organizații și structuri sociale. Programe de formare, adăposturi, centre de primire, formare pentru toți, avocați, judecători, universitari, asociații. Efectul este unul al bulgărului de zăpadă care se rostocolește în avale și devine tot mai mare. Deci, intervenție concretă în teren Și apoi cercetarea. Cercetarea în domeniul acțiunilor concrete, deci crearea de rețele, prezență în teren, contactarea diferitelor categorii sociale și crearea unor programe de cercetare pentru acțiuni concrete. Noi am trecut de la o societate civilă limitată la proteste la o societate civilă care vine cu propuneri venim cu propuneri proprii, venim cu argumente proprii și utilizăm toate mijloacele de coordonare disponibile. Și femeile din politică sunt un astfel de element. Și în dată când spun, repet ce spuneam, drepturile femeilor nu sunt doar drepturile ale femeilor, sunt, sunt chestiuni care țin de pacea la nivel mondial. O nouă speranță un nou mod de a opera. Nu e ușor să inversezi rolurile, să exersezi puterea politică așa cum o fac bărbații. Trebuie să venim cu ceva nou. Chiar și când uh, uh, protestează în piață, femeile procedează cu bucurie. Entuziasm e un alt mod de a face politică. În plus, societatea civilă, la rândul ei, nu e omogenă. Există o societate civilă, există și o pseudo-societate civilă, să nu uităm acest lucru. Avem în comun democrația, dar nu putem vorbi de democrație fără respectarea drepturilor omului. Democrația nu ține doar de o serie de mecanisme, ține și de o serie de principii. Dacă nu folosim aceste mecanisme pentru a câștiga puterea și pentru a modifica ce trebuie modificat, atunci nu facem niciun pas înainte nu doar în Maroc și în țările de sud se manifestă acest uh, risc, ci și aici în Europa și de aceea spunem că există, e nevoie de garanții. Aceste elemente pe care le avem în comun, tratatele, convențiile, drepturile omului, recunoașterea demnității, egalității, astea sunt valori universale și trebuie să fie apărate. Și acesta trebuie să fie punctul de pornire. Astăzi vedem că există o altă pseudo-societate civilă care ține o statică democrație și care exploatează mecanismele care, în mod normal, ar trebui să asigure libertatea, dar intenția e de aceea de a ne aduce înapoi la situația din trecut. În acest sens se instrumentalizează mecanismele menționate, cultura și chiar religia, de unde și dificultatea cu care ne confruntăm în prezent, în Maroc și în țările din Sud. Ne luptăm nu doar cu o tradiție culturală, ci și cu o tradiție religioasă. Am asistat și la desacralizarea multor lucruri. Căsătoria între un violator și victimă Bun, încheiat cu acest lucru. Femeile au acum dreptul de a decide cum se căsătorește, de a-și transmite naționalitatea și cerem de aceea egalitatea și la nivelul moștenirilor. Am eliminat și aceste taburi referitor la violența conjugală, la violența împotriva femeilor, aceste pseudo-asociații pentru drepturilor femeilor, cu ele ne luptăm. Acestea ni se opun și au statut consultativ la ONU, aceste organizații de care vorbesc. Pe ce bază? E o întrebare pe care mi-o pun permanent și, și toate feministele din Maloc și apărătoarele și apărătorii drepturilor omului din Maloc își pun aceeași întrebare. Cum e posibil ca astăzi, după schimbările din 2011, numită primăvară arabă, de fapt nu era, era altceva numai primăvară, nu? Dar oricum, după tot ceea ce s-a întâmplat, după alegere, am văzut ascensiunea partidelor islamiste. Și au venit cu o cu totul altă interpretare a Constituției. O Constituție care recunoaște egalitatea între bărbați și femei și care interzice discriminarea care transformă aceste drepturi dintr-un pilon al națiunii dintr-o dată o cu tot altă interpretare, cu care cea islamică. Și de dragul valorilor islamice le uităm pe celelalte. Nu se mai poate penaliza violul conjugal, dreptul de moștenire, nu se poate aboli poligamia, e specificul nostru cultural. E o rușină. Să iei discriminarea și să faci din ea specific național – E vorba de o încălcare a drepturilor omului. E vorba de o încălcare a drepturilor femeilor. Și să spunem lucrurilor pe, lume, pe nume, nu trebuie să ne lăsăm intimidate. Nu fac decât să instrumentalizeze religia în scopuri politice. E un demers retroactiv, cultural, pe o tonalitate de macismo care nu dorește decât o întoarcere la trecut. Bun, democrația trebuie reîmprospătată, trebuie regenerată Și, din păcate, la începuturile democrației, la noi, femeile au fost excluse și a fost nevoie de timp pentru ca femeile să lupte și să-și câștige un loc și o recunoaștere. Și acum trebuie să continuăm să luptăm pentru a rămâne cetățeni cu drepturi de plină. Experiența noastră este aceea că am ajuns să credem în solidaritate, în faptul că toți protagoniștii trebuie să lucreze împreună la nivel local, la nivel regional, la nivel internațional. Lumea ar avea mult de câștigat din așa ceva, pentru că discriminarea și violențele nu țin doar de încălcarea drepturilor femeilor sau de încălcarea drepturilor omului, ci presupun o destabilizare a societăților. Ci există și un cost. Un cost care frânează dezvoltarea. Știți că suntem un procent foarte mare de femei active în, în Maroc. 24%, doar 24% suntem recunoscute ca fiind în activitate, în condițiile în care toate femeile lucrează din greu, dar, dar munca lor nu e recunoscută, e ștrincăneală. Trebuie să procedăm cu totul altfel, într-un mod mai inteligent. Prin negociere și prin schimbări, schimbări care însă necesită stabilitate și societatea civilă, femeile, feministele. Nu, Mi s-a spus că feminismul meu sperie lumea, chiar și în Europa, nu doar, nu doar în Maroc. Eu sunt feministă și rămân o feministă și voi rămâne o feministă atâta timp cât discriminarea va continua să existe. Și feminismul este o mișcare care cere schimbare, care cere modernizare, care cere pace. o mișcare profund umană. Și așa putem, am putea salva planeta, am putea salva specia umană, bărbați și femei deopotrivă. Vă mulțumesc! Cred că suntem cu toții de acord că feminismul e o mișcare pentru modernitate, umanism și pace. Vă mulțumim foarte mult. Următoarea vorbitoare este Lillian Alfrange de la Asociația Feministă Euromed. Vă rog, aveți cuvântul. Euh, je préfère euh, ici. Merci. Voilà. Bonjour. Bună ziua tuturor! Eu reprezint aici inițiativa feministă Euromed. Mulțumesc foarte mult uh, și uh, organizatoarelor acestei audieri, care mi oferă oportunitatea de a vă împărtăși experiențele și analizele pe care le-a făcut rețeaua noastră. Noi colaborăm de aproximativ 15 ani. Uh, lucrăm cu femeile din Europa, din Maghreb, din Mașrec, într-o structură comună deja de 4 ani. Colaboratorii noștri au origini foarte diverse, culturi foarte diverse, însă ne unește un angajament comun, anume acela pentru egalitate, pentru universalitatea drepturilor, pentru locul femeilor în spațiul public. Și în baza unei analize comune din rândul tuturor organizațiilor noastre, punem sub semnul întrebării punem în discuție conceptele tradiționale de democrație, pace, securi- securitate, cetățenie. Noi luptăm împreună împotriva relativismului cultural. Noi considerăm că acesta este o veritabilă otravă. Suntem profund convinși că feminismul este un motor al transformării sociale de care toate societățile au nevoie. În acest sens, feminismul nostru este politic. Ne luptăm pentru o altă lume, pentru o altă Europa, pentru un alt raport între Nord și Sud, pentru demilitarizare, pentru redistribuirea bogăților. Copreșintele țării noastre este palestiniană și în acest sens și cauza palestiniană este aproape de sufletul nostru. Noi nu disociem uh, opres, oprimarea femeilor de toate celelalte forme de oprimare. Astăzi, după cum s-a spus, ne confruntăm cu un val considerabil de discriminare, de curente politice ultra ultra-reacționare, care sunt uh, o amenințare la adresa vieții popoarelor, care le micșorează drepturile și femeile sunt primele victime, sunt în centrul tuturor acestor fenomene regimurile opresive omoară și închid mii de persoane. Drepturile universale ale femeilor mai ales sunt țintite de către aceste regimuri. Armata este utilizată în lupta împotriva dictatorilor și în ajutorul umanitar. Și în acest context, cultura reprezintă un uh, element care trebuie respectat, între ghilimele. Și acest lucru cumva este folosit pentru a justifica violența împotriva femeilor. Chestiunea legalității trece în plan secund în dezbaterea publică. Libertatea de alegere, între ghilimele, libertatea de alegere a culturilor locale este în primul rând alegerea femeilor de a rămâne acasă, de a lucra uh, cu, normă, cu jumătate de normă, de a avea grijă de copiii săi, de a purta sau nu văl. Dar în același timp, femeile sunt îndre- îndepărtate de accesul la educație, la resurse, la muncă și la puterea de decizie, care sunt elemente esențiale ca să poți avea cu adevărat o alegere. Structurile de putere care se bazează pe gen devin din ce în ce mai invizibile și mai greu de dibuit. În acest context dificil, femeile atât din sud cât și din nord rezistă, se luptă, se organizează. Și dacă tot vorbim despre femeile din parteneriatul sudic, Nimeni nu îndrăznește să nege faptul că aceste femei sunt în avangarda luptei pentru justiție socială din respectivele țări. În 2013 și 2014, femeile tunisiene au făcut pași enormi înainte pentru noua Constituție în care trebuie să fie clară egalitatea de drepturi. Exemplul femeilor tunisiene este o sursă majoră de inspirație pentru noi toate și pentru toate țările din regiune. Nu există democrație fără egalitate între femei și bărbați. Apoi, în 2014, irachienii, guvernul irachian, în urma luptei femeilor din Irak, a adoptat primul plan de acțiune național din lumea arabă pentru rezoluție 1325, o rezoluție esențială pentru protejarea femeilor împotriva violenței și participarea lor la rezoluția conflictelor. De asemenea, articolul 2 din codul penal marocan, care depenalizează violul dacă agresorul se căsătorește cu victima. Deci s-a scăpat de acesta. Apoi în Tunisia s-a adoptat ceva asemănător și în Liban s-au făcut pași în această direcție, însă măsura încă este incompletă. Sunt câteva mici victorii, iar ele sunt rezultatul unor lupte îndelungate și unor decenii întregi de pledoarii din partea feministelor. Știm că niciodată nu trebuie să ne culcăm pe lauri. În țările, așa zisei, primăveri arabe, drepturile femeilor sunt primele care au fost restrânse sau chiar abolite în cursul tranzițiilor, tranz, um, tranzițiilor politice care au avut loc după primăvara arabă în toate aceste țări, în ciuda legilor, în ciuda rezoluțiilor internaționale, și în momentul în care organizațiile internaționale spun cât de importante sunt drepturile femeilor, femeile totuși rămân subordonate bărbaților și sunt oripilate și sunt oprimate, dar sunt în continuare ignorate de politica de securitate a statelor. Care ar fi condițiile unei schimbări durabile? Ne-am identificat patru priorități. Patru argumente care ar putea fi prezentate statelor. În primul rând, să se oprească discriminarea împotriva femeilor și să se consolideze participarea lor la viața publică. În al doilea rând, să se lupte împotriva stereotipurilor prin educație. În al treilea rând, să înceapă un proces uh, regional de pace și, în al patrulea rând, să se garanteze independența societății civile și sprijinul organizațiilor pentru, care luptă pentru drepturile femeilor. Platforma noastră regională se bazează pe aceste elemente. Aceste elemente sunt rezultatul unui proces desfășurat de rețea noastră cu sprijinul Uniunii Europene. Prin aceste măsuri putem uh, înregistra progrese în lupta femeilor din uh, zona respectivă. Dialogul între societatea civilă și instituții trebuie să continue. Trebuie să continue și schimbul de bune practici. Procesul a început în 2015 și a mobilizat mai mult de 600 de participanți și participante. A avut loc o conferință în noiembrie anul trecut la Cairo, unde au fost prezente mai mult de 100 de organizații de profil din regiune ce fel de acțiuni ar trebui să fie puse în aplicare în așa fel încât să înregistrăm schimbările pe care ne dorim și să garantăm că acestea sunt sustenabile. În ceea ce privește rolul femeilor și participarea lor în uh, specina publică, aici e vorba efectiv de putere. Femeia întotdeauna a fost și chiar rămâne exclusă din marile structuri de putere politică din întreaga regiune. Vă dau doar două cifre. La nivel mondial, 23% din femeile din parlamentele naționale, 9 partide politice din 10 sunt uh, conduse de bărbați. Și iată, așadar, cifre care ilustrează excluziunea femeilor. Femeile sunt actori ai agenției schimbării și ele se con- sunt uh, contraponderea bărbaților. Să vorbim puțin și despre empowerment, despre capacitatea femeilor. Principiile sunt bune. Capacitatea indivizilor și a grupurilor de a acționa în așa fel încât să își apre drepturile și să participe la deciziile care îi vizează. Și aici avem și o perspectivă filozofică, acordarea de putere celor oprimați. Acest, acest concept a fost uh, utilizat pe scară largă, în uh, primul rând, în uh, sânul populațiilor marginalizate, negri din America, persoanele LGBT și femeile. Iată care sunt categoriile principale vizate aici. Și apoi e vorba și de natura intersecțională a puterii și felul în care rasismul și patriarhatul se reconsolidează. Promovarea egalității sexelor și capacitarea femeilor este al treilea obiectiv de dezvoltare durabilă al ONU pentru mileniu, pentru un mileniu. Terminologia s-a schimbat din nefericire foarte mult. Liderii politici nu sunt impresionați. Alegerea, accesul la servicii, la locuri de muncă și educație, toate sunt elemente importante. Și anumite organisme internaționale prezintă toate aceste lucruri drept o metodă de a crește eficiența și productivitatea. Însă în toate aceste discuții nu se pune punctul pe ei, nu se vorbește despre structura de putere și, rapoartă, și raportul de putere. Care ar fi responsabilitatea femeilor în momentul în care vine vorba de empowerment, de capacitare? Femeile trebuie să aibă acces la puterea de care au nevoie. În ceea ce privește femeile în postul de conducere, e nevoie de măsuri constrângătoare, cote, pentru a contrabalansa excluziunea structurală a femeilor din aceste posturi. Guvernele, instituțiile, parlamentele, toate trebuie să aibă astfel de cote pentru prezența femeilor. E vorba de simplu justiție socială. Nu e vorba de orice fel de femeie. E nevoie de femei care au sensibilități feministe, care apără drepturile femeilor. Este esențial. Și apoi e vorba și de femeile care se aventurează în, în, pe scena politică. Mult succes, doamna Hadid, dat ele trebuie să păstreze legătura cu organizațiile feministe ca să se bucure de sprijinul lor și de experiența lor, pentru că lumea politică este foarte dură, mai ales pentru femei. Organizațiile pentru drepturile femeilor trebuie să lupte pentru a schimba mentalități, nu doar legi. Deci educația, rolul mass media, toate aceste lucruri sunt elemente cruciale în eforturile organizațiilor. Mai există concepția aceasta acum că poporul nu este pregătit pentru aceste schimbări. Este un argument des repetat de conducătorii politici pentru a justifica reticența. Însă noi am constatat contrariul. S-am constatat cel puțin că lucrurile nu stau tocmai așa cum credem. Am lucrat cu organizații pe teren. Am mers în locuri izolate, în Iordania, de exemplu, și am văzut că discursul de pe teren de acolo, argumentele oamenilor de pe teren, sunt leite cu cele pe care le avem noi. Deci ideea aceasta acum că climatul general este rezistent schimbării nu este un argument valid. Pentru a asigura o schimbare durabilă, e nevoie de a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva femeilor. Lupta împotriva violenței este firul roșu care ne ghidează în toate acțiunile noastre. Din partea statelor este nevoie de o abordare cuprinzătoare, pentru că e nevoie să ținem seama de aceste aspecte în toate domeniile din viața noastră. Și un ultim aspect, o ultimă condiție pentru a asigura schimbările acestea este, bineînțeles, participarea organizațiilor din societatea civilă. Organizațiile care luptă pentru drepturile femeilor. Ele trebuie să aibă libertate de acțiune și trebuie să fie independente. Printre altele, e nevoie și de mijloace financiare pentru a asigura aceste două elemente. Violența politică este deseori utilizată de către guverne pentru a restrânge libertățile civile și libertatea de asociere și libertatea de opinie. Așadar, se încurajează mai mult uh, filantropia și așa mai departe, iar drepturile și egalitatea sunt um, pierdute din vedere. Este un pas înapoi. Este un pas înapoi care ne limitează posibilitatea de a lua măsuri. Este o contradicție clară cu angajamentele asumate ale guvernelor, care chipurile doresc să crească participarea femeilor în deciziile politice. În ceea ce ne privește, în întreaga zonă Euromed dorim să încurajăm, să sprijinim toate aceste progrese. E nevoie de un dialog structural, o cooperare clară între conducătorii politici și societatea civilă. Toți trebuie să recunoască și să respecte experiența noastră și independența noastră. Trebuie să fie sprijinită participarea organizațiilor de drepturile femeilor în toate negocierile care vizează acordurile între Uniunea Europeană și țările din Sud. Nu în ultimul rând, pentru a asigura durabilitatea acestor drepturi atât de prețioase, trebuie să oprim marginalizarea analiștilor feminiști. Problema aceasta este, iată, foarte dificilă. De asemenea, noi creștem numărul de spații de dialog pe aceste teme. O societate civilă robustă are resurse incredibile și este foarte rezistentă, chiar eroică, dar e nevoie și de solidaritate internațională, după cum spuneau colegele mele. În momentul în care sindicatele, partidele și toți membrii, toți actorii de pe această scenă, bărbați sau femei, în momentul în care toți aceștia integrează pe deplin practicile despre care vorbeam în sistemele lor, doar atunci se vor crea condițiile unei schimbări veritabile. Feminismul însă rămână, rămâne la ora actuală un uh, bau-bau pe scena politică. Continuă preconcepțiile și răstălmăcirile feminismului pe scena politică, dar nu putem merge înainte așa. Problematica femeilor rămâne de multe ori undeva la sfârșitul agendelor tuturor democrațiilor, din nefericire. În opinia noastră este insuficient. Trebuie să convingem, să ducem o muncă de convingere zi după zi, că ceea ce propunem noi trebuie să fie pus în practică, feminism politic, feminism cotidian și numai astfel putem să ne transformăm societatea în mod durabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Încă o contribuție foarte emoționantă. Este foarte interesant ce ați spus vis-a-vis -vis de femei în politică. Cu toate, cred că suntem de acord cu dumneavoastră. Încă nu am ajuns în punctul în care ne dorim în ceea ce privește femeile în politică și cu toții ne-am confruntat cu acest gen de probleme. Comisia FEM a spus foarte clar că se pronunță în favoarea cotelor. Pentru că altfel noi nu credem că femeile vor ajunge acolo unde ar trebui să ajungă, fără măsuri clare care asigură accesul lor. Deci, Comisia FEM a luptat pentru acest lucru și sunt anumite state membre care chiar au cote pentru parlamentele naționale. Din nefericire, Regatul Unit nu are astfel de cote. Trecem la următoarea invitată, Elise Pome, Pume, de la Rețeaua pentru Drepturile Omului Euromed. Very much for inviting your Right to Vă mulțumesc pentru invitația care ne-a fost uh, adresată. Rețeaua noastră este o rețea a organizațiilor pentru drepturile omului, uh, Membrii noștri vin din Europa, dar și din uh, sudul Mediteranei. De-a lungul anilor, uh, rețeaua noastră a luptat pentru schimbări pozitive în statele în care suntem activi. Am uh, contribuit la schimbările constituționale din Maroc, Tunisia și Egipt. Acum avem articole în aceste Constituții cu privire la egalitatea de gen și combaterea discriminării. De asemenea, mișcarea noastră a fost activă în Tunisia în elaborarea și adoptarea unei uh, legi cuprinzătoare cu privire la violența împotriva femeilor. Am încercat să includem în această lege cele mai înalte standarde cu putință, niște standarde apropiate de cele uh, stipulate în Convenția de la Istanbul. De asemenea, um, organismele noastre au luptat uh, pentru a-i convinge pe parlamentari să adopte această, acest act legislativ și până la urmă actul a fost adoptat în august 2017. Din, păcate, pune, din păcate, punerea în aplicare în continuare lasă de dorit. În, Mar- în Maroc, așa cum spunea Fusia, activiștii pentru drepturile femeilor au uh, reușit să impună două acte legislative deosebit de importante cu privire la drepturile femeilor și egalitatea de gen. Este vorba despre legea cu privire la uh, paritate și uh, cea cu privire la combaterea tuturor formelor de discriminare. Timp de un an și uh, jumătate, mișcările pentru drepturile omului au încercat să obțină o formulă satisfăcătoare a legii cu privire la violența împotriva femeilor. În ciuda eforturilor, există în continuare standarde care nu au uh, atins uh, standardele dorite de către lobbyiști. În Maroc, în Libia, în Iordania au fost abolite de curând articole din codul penal cu privire la violatorii care au dreptul să nu fie puși sub uh, acuzare în cazul în care se căsătoresc cu victimele lor. Aceste articole au fost modificate din, din, fericite, din fericire. În uh, Egipt, de asemenea, în 2014 am reușit să amendăm articolul 306 din codul penal cu privire la uh, hărțuirea sexuală. Din păcate, însă, acest amendament este insuficient deoarece consideră uh, hărțuirea sexuală ca fiind o crimă doar sau o infracțiune doar în uh, cazul în care uh, uh infractorul a intenționat să obțină beneficii sexuale. Uh, și uh, în uh, Libani continuăm să luptăm pentru îmbunătățirea standardelor. Uh, însă, în ciuda eforturilor depuse de către noi, uh, inegalitățile de gen rămân uh, deosebit de importante. Spre exemplu, majoritatea statelor din parteneriatul sudic au, com, au ratificat Convenția CEDAV. Totuși, păstrează o serie de rezerve pe multe subiecte o altă mare provocare este punerea în practică, în uh, aplicare a tuturor uh, legilor adoptate sau revizuite. Organizațiile pentru drepturile femeilor nu luptă doar pentru modificarea uh, legilor cu privire la drepturile femeilor, ci luptă de asemenea și pentru punerea în aplicare a acestora odată ce au fost ratificate sau promulgate organizațiile care lucrează în vecinătatea sudică, dar și în Europa, uh, vorbesc din ce în ce mai mult despre pașii înapoi făcu, făcuți în, ultimii, în ultimul timp. Asta din pricina uh, discreditării activităților noastre. De asemenea, se vorbește despre uh, amenințările bazate pe sex și, după cum spuneam, uh, uh, discreditarea activităților lor. Așa ceva se întâmplă în fiecare, în fiecare zi în parte. Există o serie de amenințări la adresa onoarei sau respectabilității femeilor care lucrează în aceste organizații. Noi însă credem în put- puterea femeilor care lucrează în diferitele părți ale lumii și uh, credem de asemenea că ne putem inspira unele pe celelalte. În uh, rețeaua noastră punem femei uh, din Sud, dar și din Europa, pe împreună, pe picior de egalitate, le permitem uh, să discute despre acțiunile care trebuie să fie întreprinse pentru ameliorarea situației drepturilor femeilor. Ideea este aceea de a ne stimula și inspira uh, reciproc. În octombrie 2016 am lansat o campanie publică pentru sporirea conștientizării Uh, în ceea ce privește Convenția de la Istanbul. Acesta este primul uh, instrument uh, obligatoriu din Europa, instrument menit a combate violența, violența împotriva femeilor. Campania acum solicită ratificarea și aplicarea acestei convenții în zona Euromed. Uh, Încercăm să sporim fizibilitatea și uh, informațiile cu privire la această convenție în sânul societății civile și, de asemenea, încercăm să influențăm guvernele naționale în sensul punerii în aplicare a Uh, uh, dispozițiilor acestei convenții. În cursul unor întâlniri, uh, în cursul unor seminarii organizate în ultima perioadă, activiștii pentru drepturile femeilor din regiune au discutat despre experiențele acumulate pe tema Convenției de la Istanbul. Genul acesta de schimburi de opinii poate avea Uh, rezultate în practică. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu cât se poate de concret în acest sens. Experiențele din Austria și Danemarca, spre exemplu, le-au încurajat pe activistele din Franța să vină cu propriul lor uh, raport, raport care să fie, uh, să fie um, popularizat în, în Franța pentru a atrage sprijinul în sensul ratificării acestei convenții. Însă, Uniunea Europeană poate face la rândul său o serie de lucruri pentru a îmbunătăți situația femeilor și pentru a le ajuta să fie într-adevăr agenții ai schimbării. E important în acest uh, sens, spre exemplu, ca Uniunea Europeană să se concentreze pe protecția apărătorilor drepturilor femeilor. De asemenea, uh, respectarea drepturilor femeilor ar trebui să fie o prioritate a parteneriatului uh, de vecinătate a Uniunii Europene. De asemenea, în relațiile cu Marocul și Tunisia, accentul pe drepturile femeilor ar trebui să fie pus în continuare. Spre exemplu, legile pe care le-am menționat, legi care au fost uh, puse în, uh, promulgate în uh, Maroc, ar trebui să fie monitorizate în continuare de partenerii europeni. Chiar dacă legea a fost promulgată, aplicarea ei este de asemenea obligatorie și în acest sens presiunea din exterior ar fi la rândul său deosebit de importantă. Și acum, în uh, concluzie, aș uh, vrea să vă spun următoarele. Am văzut deja că niciunul dintre drepturile femeilor nu este garantat Așa cum au spus uh, partenerii noștri uh, turci de curând, multe dintre drepturile pe care uh, le consideram a fi garantate de legile din Turcia sunt acum sub semnul întrebării. Cu 50 ani în urmă spuneam că legile turce sunt relativ bune, din păcate nu erau suficient de bine puse în aplicare. În momentul de față însă aceleași legi sunt amendate Uh, se fac pași înapoi uh, și astfel viețile și drepturile femeilor și uh, fetelor sunt puse sub semnul întrebării. Va fi în continuare nevoie de lupta noastră ca agenția ai schimbării. Mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim pentru acest discurs care ne spune clar de ce femeile trebuie să fie agente ale schimbării, de ce trebuie să continuăm a lupta. Mulțumim tuturor experților noștri. Acum mai avem doar câteva minute la dispoziție pentru câteva întrebări sau reacții din sală. Domnul Marcelesi a fost primul care s-a înregistrat la cuvânt. La președinte, merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, invitatelor pentru prezentările făcute, care au fost deosebit de interesante. Eu reprezint Spania și din partea grupului meu al verzilor, sunt raportor din umbră pe acest raport, am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Vorbeați de lumea arabă și de primăvara arabă și aș vrea să știu dacă ați putea să-mi dați detalii suplimentare în ceea ce privește impactul primăverii arabe asupra drepturilor femeilor în diferitele state din zona Mediteranei și dacă considerați că asta a dus și la o schimbare de perspectivă în societate ceea ce privește femeile. Apoi, spuneați că s-au făcut pași înapoi, pași semnificativi înapoi. Uitați-vă și la Polonia și la noi în Europa, dar și în statele din zona mediteranei. Și mă întreb ce strategie au adoptat mișcările feministe, niște drepturile femeilor, pentru a contracara acești pași înapoi. Și în cazul concret al Marocului, uh, Ați vorbit de, proce- de, de îmbunătățirile juridice, cu o ușoară notă critică în același timp. Spuneați că în Maroc s-a pus accentul pe drepturi sociale mai curând pe decât pe drepturi sexuale și sunt dezbateri prin virginitate, adulterul, avortul. Ce strategii uh, aveți pentru a face față acestor chestiuni? Și apoi, uh, schimbările de climă statele dumneavoastră sunt uh, afectate în mod deosebit de schimbările de climă. Și știm foarte bine că femeile au chiar și mai mult de suferit. Sunt mult mai vulnerabile la schimbările de climă. Cum priviți această chestiune și cum reușiți o combinație între feminism și ecologie? Știți că în Parlament recent am votat un raport privind uh, relația dintre politicile în materie de climă și chestiunile de gen. Și apoi, ce v-ați dori să se regăsească în acest raport al nostru? Asta, sigur, raportoarea uh, ar fi interesată să afle, dar și eu, ca raportor din umbră, ce, ce ați așteptat de la această relație dintre Europa și statele din Sud? Thank you. Um, thank you. Given we don't have a I-aș ruga pe toți colegii care vor să participe să-și uh, formuleze acum întrebările, după care o să dăm cuvântul invitatelor. Urmează Eduard Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc celor patru invitate care foarte limpede și-au prezentat poziția și doleanțele. Am luat ceva notiții ascultându-vă Ehm, așa că probabil am să vorbesc puțin împrăștiat acum. Sunteți eh, reprezentante al unor organizații non-guvernamentale și vorbiți cu politicieni. Noi lucrăm cu domenii juridice, dar și cu eh, diferite chestiuni punctuale. Am să explic. Voi, prin lupta dumneavoastră, ați încercat să eliminați acest statut de victimă eh, de care sau au, au beneficiat, ghilimele, femeile, atâta timp. Noi, aici, vedeți, nu suntem într-o formulă completă uh, și s-ar putea să aflați că există femei reacționare și în Europa. Vorbeați de Maroc și de victoriile pe care le-au obținut uh, organizații non-guvernamentale ca cea reprezentată de noastră. Și pentru asta vă felicit. Dar, după cum spunea colegul meu, Când mă uit la legile marocane, văd că încă este criminalizat, criminalizată o relație sexuală în afara căsătoriei. E un fel de sacralizare a femeii, sau mai curând a himenului, dacă pot să spun așa, pentru că e, e, o vorbă de, e vorba de virginitate aici. Bun, se ratifică acordurile Națiunilor Unite, dar dincolo de asta, ipocrizia persistă și nu e suficient politicienii trebuie să aducă în acord legislația națională convențiile Națiunilor Unite, actul de la Istanbul și așa mai departe. Și cred că Marie va fi de acord cu mine. La un moment dat vorbeați de cote. Și așa se pot obține lucruri pe plan juridic. Dar și noi, europenii, ar trebui să terminăm cu ipocrizia. Când încheiem un acord comercial cu dumneavoastră, ar trebui să venim cu condiții. Totdeauna condiționalitățile până acum țineau de chestiuni economico-financiare, dar nu de drepturile femeilor. Eu sunt de părere și vă întreb pe dumneavoastră, sunteți de acord că ar trebui să existe și astfel de condiționalități în acordurile comerciale cu țările care nu respectă drepturile femeilor? Mulțumim. O să fie interesant să ascultăm răspunsurile și ultima persoană, Maria Noifan. Am o întrebare concretă. Pentru doamna cu bluză neagră, spune vorbitoarea. Am să repet pentru că nu aveați căștile. O întrebare pentru dumneavoastră. Vorbeați de discriminarea împotriva femeilor și puneați pe picior de egalitate cu discriminarea împotriva altor minorități. Oare am înțeles bine? eu aș spune că femeile nu sunt o minoritate, suntem jumătate din populația planetei. Nu suntem o minoritate. Însă suntem victime ale discriminării de când lumea și pământul. Și vedem că în toate religiile și în toate națiunile femeile sunt supuse bărbatului. E o situație sistematică în toată regia, toate societățile. Ați putea clarifica puțin? Nu, nu cred că e un gen de discriminare care poate fi comparată cu altele. Cred că e o chestiune sistemică. M-am bucurat să văd că cu toate dintre noastre vorbeați eh, la, la persoana întâia plural, noi femeile. Să nu uităm însă că cei din extremă dreaptă care se opun emancipării femeilor au femei în, în rândurile lor. Aceste partide de extremă dreaptă, dacă n-ar avea nicio femeie în rândurile lor, am putea spune, da, sunt împotriva femeilor, dar sunt femei acolo, în, în rândurile acestor partide de dreapta, de extremă dreaptă și ele aparent contribuie la politicile naționale, dar în realitate luptă împotriva intereselor femeilor și asta e problema. Noi, femeile, adesea între noi nu reușim să cădem de acord. Uh, nu prea putem să spunem noi femeile, noi o parte dintre femei și sunt multe alte femei care nu sunt de acord cu noi sunt unele care contribuie la propagarea unor politici religioase extreme și totdeauna se găsesc femei dispuse să se ralieze unor astfel de cauze. Ce părere aveți? Înainte de a ruga invitatele să răspundă, mă întorc spre raportoarea noastră, Maria, cu rugămintea de a-și formula proprie întrebări. Am și eu două întrebări. Odată, am vorbit, eh, sigur nu în detaliu, dar despre toate statele din parteneriatul sudic. Dar lipsește o țară, Algeria, din această analiză. Și aș vrea să înțeleg puțin eh, cum stau lucrurile. Mă gândesc că ați putea să-mi dați ceva informații. Nu putem scăpa din vedere Algeria. Trebuie să, să vedem puțin ce se întâmplă și acolo. Și a doua întrebare e mai curând o perspectivă europeană, în Europa, astăzi, există anumită islamofobie. Extrem de prezentă. În discuțiile noastre de aici, de la Comisia FAM, se aud voci care spun că feminismul și islamul se bat cap în cap. Eu mă gândesc că atâta timp cât în Europa am putut să avem feminism sub auspiciile iudeocreștinismului, ar fi la fel de posibil să avem feminism și în contextul cultural al uh, religiei islamice. Asta e întrebarea pentru dumneavoastră. Are nevoie feminismul de laicitate? Dacă da, cum s-ar putea întâmpla așa ceva în statele din sudul Mediteranei? Mulțumim. Mă tem că nu mai avem decât vreo 5 minute la dispoziție, așa că nu știu cum ați dori să procedați. Una dintre dumneavoastră să răspundă la toate întrebările sau un minut sau două fiecare dintre dumneavoastră, însă mă tem că mi s-a cam terminat timpul da. Un, un minut. Opriți-ne, spune invitata, când depășim timpul. puteți să ne răspundeți și în scris, dacă doriți, dar eh, acum, eventual, foarte pe scurt, o sinteză răspunsurilor. Am să încep eu. Domnule Martin, am apreciat mult observația noastră privind ipocrizia Europei. Aș vrea într-adevăr să văd o mișcare de lobbying care ar putea duce mai departe drepturile femeilor nu doar dreptul la propriul corp și la propria sexualitate și obsesia asta absurdă cu virginitatea, dar toate drepturile femeilor. Și am să vă dau un exemplu. Am vorbit de cote. Cota nu a fost uh, adoptată în noua lege electorală din Iran. Deci, în loc să condamnăm, nici nu știu dacă a fost condamnat o astfel de, de, de practică, aș vrea mai mult lobbying uh, și un plus de capacitare a femeilor care se prezintă. E foarte greu pentru o femeie acum să candideze în Liban sau într-o altă țară. Așa că ideea noastră e excelentă. Aș vrea să se regăsească între recomandări. Lobbying comercial, financiar, presiune de acest gen pe statele din Sud pentru a duce mai departe drepturile femeilor. Vă mulțumesc pentru concizie. Următoarea vorbitoare. Sunt uh, pe deplin de acord cu această recomandare de condiționalități în acordurile comerciale. N-am să intru, n-am intrat în detalii în momentul în care am intervenit, pentru că am vrut să rămân în cele 10 minute alocate inițial. Dar uh, totdeauna există această dihotomie în legislație între normele internaționale și trimiterile la practicile islamice. Și e scandalos. E o instrumentalitate, după cum am spus, făcută în scopuri politice, pentru că nici Constituția de astăzi nu permite acest lucru. E nevoie de foarte mult curaj pentru a se revizui pe fond codul familiei, pentru că, da, noul cod a fost un pas înainte, dar rămâne la acest nivel dihotomic. Mai ales chestiunea virginității. În lege nu se vorbește de virginitate. Dar când începem să intrăm în detalii, cum ar fi zestre și așa mai departe, încep să se simtă inclusiv în textul juridic ambiguități de sorginte religioasă. Violul conjugal nu e pedepsit. Libertățile individuale e o luptă asiduă și spuneați ce a făcut primăvara arabă. A adus la putere Partidul Islamist și avem un ministru al drepturilor omului care a fost la Geneva pentru a spune nu libertăților individuale, pentru a sprijini violul conjugal, căsătoria minorităților, drepturile copiilor născuți în afara căsătoriei, asta sub pretextul tradiției islamice. E rușinos. Normele trebuie respectate și sunt norme valabile pentru toată lumea, islam sau neislam. Religia, o chestiune individuală, n-ar trebui să regăsească în politică. Mulțumesc. Într-adevăr, laicitatea e o chestiune centrală, islamism, catolicism, poți să ai un feminism islamic, dar nu poți să ai un feminism islamist. Asta ar fi diferența de nuanță. În momentul în care religia intră în politică, drepturile femeilor dispar. Asta e clar. Ceea ce privește chestiunea minorității, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, doamnă. Vorbeam doar de modul în care națiunea de capacitare a femeilor a generat această manie de categorizare a femeilor ca un grup distinct. În toate partidele politice există o comisie pentru femei. De ce nu este o comisie pentru bărbați? Tocmai pentru că femeile nu sunt mai altfel decât bărbații. Împotriva acestui lucru luptăm și noi. Femeile nu sunt un grup, nu sunt o minoritate. Când le consider așa, le marginalizezi. În ceea ce privește Algeria, Uh, situația mișcării democratice este dificilă, femeile sunt acolo, au luptat, au, au avut și ceva victorii, mai ales reprezentare politică, însă rămân multe probleme și chestiunea ocupării forții de muncă este extrem de problematică în Algeria, mai ales dacă ne uităm la starea generală a economiei din această țară, dar facem eforturi constant, uh, lupt, pe tema violenței, însă rezultatele deocamdată întârzie să apară. În ceea ce privește impactul primăverii arabe, am să vă răspund în scris eh, pentru că mi-a expirat timpul. Și ultima invitată, foarte repede, cu scuzele de rigoare. Eu vreau să, să vorbesc și eu despre situația Algeriei. Știți că există această lege a asociațiilor și societatea civilă are foarte mult de suferit. E foarte greu pentru asociațiile pentru drepturile femeilor să opereze acolo. Apoi, ceea ce privește conținutul raportului și a ceea ce vor putea să facă această comisie pentru a ajuta lupta pentru drepturile femeilor în această regiune, asigurați-vă că angajamentele pe care Uniunea Europeană reușește să le obțină, să fie respectate în această relație bilaterală. Sunt probleme aici. Uitați-vă la prioritățile parteneriatului, mai ales când e vorba de acordul cu Algeria și uitați-vă la, la standardele în materie de drepturile femeilor. Acestea sunt foarte slab reprezentate în, în comparație cu ce am putea să ne așteptăm de la Uniunea Europeană. Și acesta ar fi mesajul principal pe care aș dori să vi-l transmit. Vă mulțumesc tuturor foarte mult și îmi cer scuze pentru faptul că v-am grăbit pe sfârșit. A fost foarte interesant și cred că am învățat cu toții foarte multe. Și acum înțelegem mai bine prin ce treceți. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și ne-ați spus despre situația dumneavoastră. Dear colleagues, good afternoon. I... Stimați colegi, bună, bună ziua, mă bucur să vă revăd pe toți. Îi mulțumesc doamnei Hannibal pentru faptul că a prezidat ședința și acum vom continua reuniunea Comisiei FEM. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Echilibrul între viața profesională și cea privată, părinților și îngrijitorilor. Comisia și CESE vor face o prezentare. Însă, pentru început, aș dori să-i dau cuvântul doamnei raportoare, doamna Agnieszka kosłowska rajewicz Aveți 5 minute. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că iată și în comisia noastră începem să discutăm această propunere deosebit de importantă a Comisiei Europene. Înainte de a trece la subiect, aș vrea să spun că obiectivul directivei Comisiei Europene este acela de a integra un număr mai mare de femei pe piața muncii. Comisia Europeană dorește de asemenea introducerea unor reguli clare, uh, în special în ceea ce privește mamele. Petați uh, noul statut nu îi uh, împiedică să lucreze, dar în cazul mamelor situația este puțin mai dificilă și tocmai aceasta este misiunea directivei. Directiva anterioară conținea mm, dispoziții asemănătoare, dar aceste dispoziții nu erau obligatorii și, prin urmare, n-au fost puse în aplicare. noile propuneri ale Comisiei Europene, propuneri pe care le discutăm noi, cuprind următoarele elemeni, elemente. Un patru luni concediu de, de parental, îmi cer scuze, patru luni pentru mamă, patru luni pentru tată. Dacă unul dintre părinți nu își dorește acest concediu, atunci uh, pur și simplu uh, concediul nu va fi acordat. Dar el nu poate fi uh, oferit celelalte părți. De asemenea, concediul acesta este fără plată. Un alt element al propunerii este includerea unui nou uh, concediu și anume concediul de paternitate. Doar 10 zile, dar tot e ceva. Concediu de îngrijitor pentru 5 zile. Nu-i mult, dar totuși propunerea este una novatoare, uh, o, o noutate clar la nivelul legislației europene. În momentul de față, doar puține state membre cu Uh, dispun de o asemenea dispoziție legală. De asemenea, concediile trebuie să fie flexibile. Spre exemplu, aceste concedii pot fi uh, luate în primii 12 ani de viață ai copiilor. Părinții care cer acordarea acestui tip de concediu pot să uh, ceară formule flexibile de lucru uh, din partea angajatorilor. Deci, părinții trebuie să discute cu angajatorul despre maniera în care aceste tipuri, forme de concediu ar putea fi integrate în viața profesională. V-am spus deja că multe elemente noi nu conține această nouă propunere a Comisiei, dar important este uh, faptul că, dintr-o dată, aceste dispoziții devin obligatorii. Câteva elemente sunt centrale din punctul nostru de vedere. Uh, și anume, uh, concediul nu poate Uh, fi uh, transferat de la tată la mamă sau viceversa. Să ne amintim că obiectivul acestei uh, directive este aceea de a include mai multe femei pe piața muncii. În momentul de față uh, lucrează, din păcate, mult mai mulți bărbați decât femei în Uniunea Europeană. Dar genul acesta de prevedere, iată, ar putea contribui la schimbarea mentalităților și, deci, integrarea unui număr mai mare de femei pe piața muncii. Un alt element uh, important este uh, acela că concediul acesta este cu plată. Uh, dacă concediul ar fi fără plată, atunci cu siguranță mulți bărbați ar uh, prefera să nu uh, profite de pe urma acestei dispoziții, dar iată, lucrurile se schimbă. Există, uh, adică în multe legislații europene există deja prevederi legate de concediul de paternitate, dar pentru că acesta nu este unul plătit, puțin tați acceptă să rămână acasă. Deci, iată, dacă ne dorim ca bărbații să fie mai uh, implicați în viața de familie, e importantă uh, această nouă dispoziție. Cele 10 zile de concediu de paternitate ar trebui de asemenea să fie obligatorii și asta ar putea contribui la schimbarea mentalităților. Deci, în rezumat, aș vrea să vă spun că propunerea aceasta merită să fie analizată de către noi și pornind de la experiențele pe care le avem cu directiva privind concediul de, uh, paternitate, de maternitate, experiențe care nu au fost neapărat plăcute, v-aș uh, ruga pe toți să vă implicați activ în uh, dezbaterile privind această directivă. E important ca la final să avem totuși uh, dispoziții. Uh, adică știm că există o serie de elemente controversate în această propunere a Comisiei. Mulți vor, fi spune, uh, mulți vor spune că toate aceste dispoziții vor implica costuri, cheltuieli, dar important e să ducem o dezbatere constructivă pe marginea acestor propuneri e important ca într-un final aceste elemente să fie totuși puse în aplicare. Mulțumesc, doamnă Kozlovska. Acum îi dau cuvântul doamnei Care van den Kerchova, șef de unitate, Unitate pentru Egalitate de Gen, de la DG Just, de la Comisia Europeană. Ba nu, nu dumneavoastră, ba da, îmi cer scuze. Nu aveți uh, hârtiuță cu nume. Da, mulțumesc, doamnă președintă, bună ziua tuturor. Îmi face mare plăcere să fiu aici ca să vă prezint propunerea noastră. Sper că ea va reprezenta un uh, bun punct de pornire pentru munca dumneavoastră de la comisie. Munca a demarat deja și la alte comisii. Raportoarea deja a prezentat sintetic despre ce este vorba în această, în această directivă. Poate pot să vă spun câteva lucruri despre context. De ce este pe masă acum această directivă? Trebuie să mergem înapoi în uh, timp, până în 2015. Atunci, Comisia a hotărât să retragă propunerea pe care o făcuse în 2008 prin care se modifica directiva privind concediul de maternitate. Și atunci Comisia s-a angajat să prezinte o inițiativă mai largă care să țină seama într-o manieră mai generală de responsabilitățile îngrijitorilor și să ofere garanții minime. Deci să se uite la chestiuni care țin de mai mult decât uh, maternitate, concediul de maternitate. Asta se întâmpla în iulie 2015. De atunci, Comisia a tot lucrat pe această propunere. Între timp, din câte, după cum știți, anul trecut, pe 26 aprilie, Comisia a adoptat o propunere pentru pilonul european al drepturilor sociale. Apoi Consiliul și Parlamentul au ratificat acest pilon la Göteborg, în Suedia. Acesta este contextul politic general. Bineînțeles, sunt mai multe instrumente relevante care vizează echilibrul între viața privată și cea profesională. Pe de o parte avem achiul juridic, care cuprinde în principal directivele privind uh, părinții și concediul, uh, concediul parental, îmi cer scuze. Țineți minte că există Consiliul din 1992 din Barcelona, în care s-a spus că trebuie să urmărim anumite ținte în statele membre în ceea ce privește îngrijirea copiilor și timpul acordat acestei îngrijiri. Echilibrul în acest domeniu este important și în, din perspectiva creșterii participării femeilor în piața forței de muncă. Semestrul european urmărește îndeaproape aceste elemente. Cartea Drepturilor Omului, tratatele, iată, sunt foarte multe elemente în acest context politic – și cel mai recent element este angajamentul strategic care vizează egalitatea de gen. Atât am avut de spus despre contextul politic. Care este problema pe care dorea să abordeze Comisia în această propunere? E vorba despre subreprezentarea femeilor pe piața forței de muncă și partajarea inegală a responsabilităților de îngrijire între bărbați și femei. Dacă e să ne uităm la statistici, la date, puteți vedea foarte bine problema. Aici, în acest grafic, vedeți foarte clar rata ocupării în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și rata ocupării a femeilor, respectiv rata ocupării a bărbaților. Această rată ocupării a evoluat, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Însă, diferența între cele două a rămas mai mult sau mai puțin aceeași. 12 puncte procentuale. Femeile, deci, sunt cu 12 puncte procentuale mai puțin angajate pe piața forței de muncă decât bărbații. Iată aici rata generală a ocupării în rândul femeilor, iar această tendință se înregistrează în toate statele membre, în unele mai puțin, în altele mai pronunțat, dar în orice caz peste tot. În ceea ce privește învățământul superior, în culoare mai închisă vedeți femeile și cu um, culoare mai deschisă bărbații. După cum vedeți, în acest grafic, femeile în general în Uniunea Europeană au uh, educație, învățământ superior mai, mai mult decât, uh, sunt mai educate decât bărbații. Dar acest lucru nu se reflectă într-o mai bună participare la piața forței de muncă. Încă un grafic. Motivele pentru care femeile nu sunt uh, active, nu sunt prezente pe piața forței de muncă. Sunt mai multe motive listate aici. Cel mai mare motiv ar fi următorul. Responsabilități de îngrijire. Au grijă de copii sau de adulți incapacitați. Momentul în care femeile sunt absente de pe piața, piața forței de muncă este momentul când trebuie să aibă grijă de copii, pe de parte, sau de alți adulți în vârstă, părinți și așa mai departe, pe de altă parte. Două momente clare când constatăm că femeile părăsesc piața forței de muncă. Alte motive, după cum vedeți, uh, sunt pensionate, este o problemă de îmbătrânirea populației, dar, per total, motivul cel mai des întâlnit este acesta, responsabilitatea de îngrijire. Mai avem statistici și care vizează impactul calității de părinte asupra femeii și asupra bărbatului. Care este impactul unui copil de sub șase ani asupra unei femei și asupra unui bărbat? Cu albastru deschis vedeți impactul asupra bărbaților și cu albastru închis, mov, vedeți impactul asupra femeilor. Vedeți că impactul asupra femeilor este negativ, iar impactul asupra bărbaților, cu câteva excepții, este pozitiv. Asta înseamnă că bărbații încep să lucreze mai mult în momentul în care au un copil sub șase ani, iar femeile încep să lucreze mai puțin. cât timp este petrecut în medie de către lucrător în casă. Vedeți aici că bărbații, deși lucrează mai mult uh, și sunt plătiți, femeile petrec 54 de ore pe săptămână, cu 5 mai mult decât bărbații și în medie petrec 21 de ore în activități uh, gospodărești și de îngrijire pe săptămânii, versus 9 ore în aceleași activități la bărbați. După cum vedeți, uh, bărbații se uh, implică mai mult în activități plătite, în muncă plătită, iar femeile sunt mai implicate în activități gospodărești neplătite. Diferența este foarte mare. Care este costul acestor diferențe? Eurofound a calculat această cifră, este de aproximativ 370 de miliarde de euro pe an. De unde vine această cifră? Este vorba în principal de costuri derivate din uh, venituri necâștigate. Orice persoană absentă de pe piața forței de muncă nu plătește impozite. Este costul general al absenței femeilor de pe piața forței de muncă. Acestea sunt problemele, acestea sunt datele, statisticile, dar care sunt principalele fenomene pe care le putem întrezări aici? În primul rând, calitatea de a fi părinte, după cum v-am arătat, rata de ocupare a femeilor cu copii sub 6 ani este de este cu 20% mai mică decât a femeilor care nu au copii. De asemenea, există o partajare inegală a responsabilităților de îngrijire între bărbați și femei, Există o lipsă, o penurie de servicii de îngrijire a copiilor în multe state membre, în ciuda țintelor de la Barcelona din 92, mai ales pentru copii sub 3 ani. De asemenea, există o penurie a serviciilor de îngrijire pe termen lung, ținând seama de evoluția demografică a populației din Europa. Și sunt mai multe state membre în care există uh, elemente de descurajare din punct de vedere financiar. Sistemele acestor state membre sunt proiectate în așa fel încât nu sunt încurajați cei dintr-o familie care au al, do- al doilea loc de muncă, de obicei sunt femeile. Bărbații de obicei sunt primii care au un loc de muncă din familie. Deci nu sunt încurajați să își găsească un loc de muncă. Care este legătura cu directiva care vizează concediul parental? Există directiva privind concediul de maternitate și apoi mai există și directiva privind concediul parental. Acum este vorba de un acord al partenerilor sociali care a fost adoptat sub forma unei directive. Mai există o directivă generală care vizează egalitatea de gen la locul de muncă. Și aceasta se aplică și în domeniul echilibru între viața privată și cea profesională. Încă un grafic mai micuț, dar aici putem vedea cât de multe și au bărbații și femeile concediu de concediu parental. Nu cred că mai merită să vă spun de care parte sunt reprezentate femeile și de care parte sunt reprezentați bărbații. După cum vedeți, femeile uh, își iau mult mai mult acest concediu parental decât bărbații. Ce am mai constatat? Încă un element pe care l-am luat în considerare când am redactat propunerea, evoluția demografică a populației Europei. Populația noastră îmbătrânește. În 2013, conform datelor, populația peste 50 de ani Există, deci, populație peste 50 de ani care, în mod informal, îngrijesc uh, alți oameni mai în vârstă. Cu roșu este media OCD, iar în rest, după cum vedeți, procentajul este foarte mare. În multe state membre se depășește această medie. Este o evoluție pe care trebuie să o luăm în considerare nevoia de îngrijitori informal va crește pe măsură ce îmbătrânește populația. Încă un element, prognozele pentru populația de în care poate să lucreze, de vârsta la care poate să lucreze. După cum vedeți aici, prognozele sunt făcute până în 2080. Trendul este, tendința este descendentă. Vom avea din ce în ce mai puțină forță de muncă la vârsta adecvată în Europa. Până în mare este nevoie ca această jumătate a forței de muncă, femeile, să se alăture pieței forței de muncă. Toate acestea fiind spuse, am propus acest document. Obiectivele generale, după cum v-am spus, sunt acelea de a crește participarea femeilor în piața forței de muncă. Dorim să reducem diferențele între genuri și acest lucru va avea un impact și asupra diferențelor dintre salarii și dintre pensii. Important este să le oferim angajaților o alegere reală în momentul în care doresc să își pună în echilibru responsabilitățile de muncă cu cele de îngrijire, în așa fel încât concediul să fie atrăgător atât pentru bărbați cât și pentru femei. Dorim să sprijinim și politicile statelor membre care vizează problematica demografiei și, ne asigur, și să ne asigurăm că în ceea ce privește responsabilitățile de îngrijire există soluții mai bune și de asemenea persoanele cu al doilea loc de muncă dintr-o familie, cu un potențial loc de muncă din familie, să fie și ele încurajate să își găsească un loc de muncă. Avem o propunere de directivă pe de-o parte, dar pe de altă parte avem și o comunicare cu anumite măsuri nelegislative. Voi reveni asupra acestora peste câteva momente. E un pachet, practic, care cuprinde mai multe măsuri, atât legislative cât și nelegislative. În propunerea de directivă, în măsurile legislative, așadar, sunt câteva drepturi care există deja și sunt consolidate, dar sunt și câteva drepturi noi, iar doamna raportor cred că deja le-a subliniat. Există un nou drept la concediu de paternitate. Regulile pentru concediu parental sunt consolidate, există un nou drept pentru concediu de îngrijitor și uh, aranjamente flexibile de muncă. Acestea există deja, dar într-o oarecare măsură sunt consolidate în noua propunere. Temel juridic este articolul 153 din tratat. E vorba de egalitatea dintre bărbați și femei pe piața forței de muncă. Și aici e vorba de adoptarea unor directive cu standarde minime. Prin urmare, directiva vizează niște standarde minime. Conținutul directivei, care ar fi pe scurt, un nou drept la nivel european pentru concediul de paternitate, 10 zile de muncă care sunt remunerate la nivelul concediului de boală. Și pot să vă spun direct că această remunerație, această compensație este unul dintre elementele pe care noi le considerăm cruciale, ca să ne asigurăm că și bărbații vor lua acest concediu. Pentru că altfel multe familii nu își pot permite ca bărbatul singurul cu loc de muncă să își piardă acest venit. Compensarea este crucială. Conciliul parental. Patru luni de conciliu parental există deja în directiva anterioară. Noi propunem să crească numărul de luni netransferabile, numărul de luni pe care un părinte le poate transfera de la un părinte la celălalt. În directiva actuală se spune că, în principiu, dreptul este un drept individual. Însă directiva noastră nouă prevede ca cel puțin o lună să nu fie transferată. Deci, trei să poată fi transferate, iar una să nu poată fi. Vedem că în multe situații bărbatul își transferă um, acest drept femeilor, care rămân așadar mai mult timp acasă. Netransferabilitatea este foarte importantă în așa fel încât să asigurăm că și bărbații iau acest concediu parental la nivel destul de bun, la nivel de concediu de boală. Există și posibilitatea ca acest concediu să poată fi luat până la vârsta de 12 ani copilului și, de asemenea, există și flexibilitatea. Persoana nu este obligată să ia dintr-un foc patru luni. Pot lua blocuri mai mici sau cu jumătate de normă. Toate aceste elemente sunt esențiale în așa fel încât persoanele vizate să ia concediul parental. Studiile ne arată că netransferabilitatea și flexibilitatea sunt esențiale. Astfel, bărbații sunt mai atrași să ia concediu parental. Mai avem și o propunere care vizează concediul de îngrijitor. Aici ne referim la situația în care femeile trebuie să aibă grijă de părinților, de exemplu, când acestea, aceștia sunt mai în vârstă, sau când trebuie să aibă grijă de alte rude. Aici este vorba de un mic pas înainte, 5 zile pe an pe lucrător. Același nivel de remunerație. Și aici e vorba de a avea grijă de un copil sau de o rudă care depinde de persoana respectivă. Iată, un drept complet nou, care nu există la nivel european. Există și aranjamente de muncă flexibile. Acestea există deja la ora actuală în directiva privind concediul parental. Părinții care se reîntorc din uh, concediul parental au dreptul să ceară aranjamente flexibile de muncă. Aici noi dorim să se extindă dreptul asupra tuturor părinților de copii până la 12 ani. Chiar și cei care nu au luat concediu parental precum și asupra, asupra îngrijitorilor în general. Aceștia, în mod regulat, poate că vor avea nevoie de anumite intervaluri de timp pentru a avea grijă de oamenii pe care au în responsabilitatea lor. Sunt mai multe măsuri aici care vizează aranjamentele flexibile. angajatul are dreptul să ceară aceste lucruri, nu, este dreptul, nu are dreptul să le aibă. Angajatorul trebuie să analizeze cererea și apoi, dacă refuză, are dreptul să refuze, va trebui să justifice decizia aceasta, refuzul. Toate aceste concedii sunt protejate de către anumite garanții juridice. Cei care au cerut sau cei care utilizează aceste măsuri de, beneficiază de anumite garanții. Protecția împotriva concedierii, interzicerea discriminării și asigurarea că în momentul în care persoana se întoarce, locul de muncă și drepturile anterioare sunt menținute. Iată pe scurt o sinteză a ceea ce v-am spus deja în acest nou tabel. Avem uh, dreptul deja existent la nivel european și impactul noii propuneri asupra dreptului european. Când va intra în vigoare această nouă directivă, directiva actuală privind concediul parental va fi abrogată. Scopul, bineînțeles, este ca toate drepturile existente deja în această directivă privind concediul parental să fie menținute în noua directivă și să fie consolidate. După cum v-am spus, această propunere este însoțită de o comunicare cu măsuri nelegislative. Yes, for... În trei domenii. În primul rând, Încercăm să le permitem atât uh, femeilor cât și bărbaților să și a concedii și să acceadă pe piața muncii. Încercăm să îmbunătățim accesul la servicii de calitate, servicii de îngrijire de calitate. Mai există și uh, elementele financiare pe care deja le-am uh, menționat și această comunicare mai conține și alte elemente, începând cu punerea în aplicare a, a, a dispozițiilor. Una dintre dispozițiile esențiale ar fi uh, interzicerea concedierilor în caz de concediu de maternitate. Dispoziția există deja, din păcate nu este suficient de bine pusă în aplicare. Vom organiza o conferință, un seminar cu autoritățile naționale pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a regulilor deja existente. De asemenea, încercăm să îmbunătățim colectarea datelor, monitorizarea și uh, datelor la nivel european prin intermediul semestrului european. Încurajăm uh, schimbul de bune practici și, de asemenea, încercăm să folosim uh, fondurile structurale pentru a sprijini investițiile în, spre exemplu, structurile de îngrijire a copiilor sau alte structuri similare. Și cam atât din partea mea, aștept cu nerăbdare întrebările noastre. Mulțumim foarte mult! Urmează acum doamna Erika Kohler, membră a Comitetului Economic uh, și Social îi dăm mai puțin de 10 minute la dispoziție pentru a ne vorbi despre avizul de la CESE cu privire la echilibrul între viața profesională și cea personală. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei dumneavoastră că ne oferă posibilitatea de a ne prezenta avizul. Avizul nostru a fost adoptat în decembrie 2017. Dați-mi voie să spun uh, câte ceva despre CESE pentru cei dintre dumneavoastră care nu sunteți familiarizați cu acest organism. CESE este până la urmă vocea societății civile. Comitetul nostru cuprinde trei grupuri diferite, un grup al angajatorilor, ai angajaților și ai, uh, un grup al uh, altor, care reprezintă alte interese. Și în acest uh, context am discutat noi uh, despre echilibru între viața profesională și cea personală. Mai vreau să vă spun că avem 350 de membri la CESE, deci nu e un organism prea mic. Dați-mi voie să fac mai întâi de toate câteva remarce cu caracter general. Important este faptul că ce se susține întru totul inițiativa privind echilibru uh, echilibrul între viața profesională și cea personală. Asta, în special, uh, deoarece ne dorim și noi o participare mai puternică a femeilor pe piața muncii, am auzit cu toții acea sumă enormă, 370 de miliarde de euro pe an, care se pierde din pricina uh, uh, neparticipării suficiente a femeilor pe piața muncii. Și de asemenea dorim să luptăm împotriva discrepanțelor existente la nivelul asumării uh, activităților uh, casnice sau de îngrijire. Noi considerăm că această propunere ar putea contribui de asemenea la promovarea egalității de gen. Mulți dintre noi suntem părinți, avem copii, avem și uh, părinții în vârstă acasă. Suntem așa numita generație sandwich, uh, permanent expusă stresului. Uh, ne dăm seama cu toții că e greu să fii mama perfectă, copilul perfect, îngrijitorul uh, perfect și, de asemenea, angajatul perfect. Uneori e o misiune imposibilă. Noi știm, bineînțeles, că această propunere, propunere a Comisiei Europene nu va uh, rezolva toate problemele cu care ne confruntăm, dar Comitetul uh, Economic și Social consideră că aceasta este, această propunere este un pas făcut în direcția cea bună. Considerăm că niște dispoziții uh, moderne le vor pări, permite părinților uh, uh, să ia deciziile potrivite pentru viața lor personală, fără însă a afecta, bineînțeles, activitățile uh, economice. Propunerea pe care o discutăm le oferă posibilitatea instituțiilor europene de a uh, demonstra că angajamentele asumate la Göteborg uh, se pot transforma în acțiuni concrete în folosul cetățenilor europeni. Noi ne dorim standarde minime la nivel european. Iată, Uniunea Europeană ar putea, de asemenea, prin intermediul acestei propuneri, să uh, promoveze conver- convergența socială. Vă spuneam că diferitele grupuri de interes sunt, re, uh, uh, sunt uh, reprezentate în comisia, în Comitetul Economic și Social. Deci, noi cu toții ar trebui să, să discutăm pentru a ajunge la un consens reprezentanții angajatorilor uh, au uh, vorbit, bineînțeles, despre costuri și efectele practice ale acestei directive. Pornind de la aceste argumente, ne-am dat seama că nu putem să trecem sub tăcere, bineînțeles, efectele pe care asemenea dispoziții le pot avea asupra activității economice și în special asupra activității economice ale IMM-urilor. am primit o serie de informații la care nu ne-am fi gândit în momentul în care am început discuția pe marginea acestui aviz. Uh, dar uh, reprezentanții IMM-urilor au venit în, în uh, fața noastră și ne-au întrebat cum anume ar putea IMM-urile să pună în aplicare aceste dispoziții. Dar până la urmă CESE este de părere că de, efectele negative pe termen scurt vor fi uh, contrabalansate de efectele pozitive pe termen lung ale acestor măsuri. Noi considerăm că aceste măsuri sunt, uh, până la urmă, o investiție benefică în interesul cetățenilor europeni. În ceea ce privește uh, plata și caracterul uh, netransferabil al uh, concediilor, uh, ei bine, elementele acestea sunt esențiale în propunerea Comisiei. Ele trebuie să fie transformate în realitate dacă dorim să avem o reprezentare echitabilă a femeilor pe piața muncii. Și după aceea, celălalt element spinos este plata, nivelul plăților. Angajatorii, bineînțeles, au fost uh, îngrijorați de efectele pe care aceste concedii uh, uh, plătite le-ar putea avea. Știm prea bine că Comisia propune ca plata să fie echivalentă ca și cea obținută în cazul concediilor pe motiv de boală. Dar să nu uităm că există state membre în care plata în cazul concediilor pe motiv de boală este 100%, este echivalentă cu, cu, cu salariul normal. Și, bineînțeles, asemenea costuri ar putea să se transforme într-o mare probleme, problemă pentru antreprenorii europeni. Pe de altă parte, însă, concediul de paternitate și încurajarea bărbaților în sensul asumării unor responsabilități în creșterea copiilor mi se pare o, propunere mai mult decât uh, pozitivă. Știm uh, cu toții care este realitatea în momentul de față, uh, e clar că mentalitățile trebuie să se schimbe. În același timp, concediul, pentru, concediul de îngrijitor, 5 zile pe an, cu siguranță nu ne va schimba radical viața, dar ar putea fi un ajutor oferit, oferit nouă în cazul în care nu găsim, nu putem să găsim un îngrijitor pentru copilul nostru sau pentru ruda bolnavă care e acasă. Deci, iată, putem beneficia de acest concediu de îngrijitor în caz de nevoie. De asemenea, CESEI este de acord cu dreptul uh, la, de a solicita formule flexibile de lucru. Noi considerăm că aceste formule flexibile de lucru ar trebui să fie încurajate uh, atât pentru femei cât și pentru bărbați. aceea există viziuni diferite cu privire la abrogarea directivei privind uh, concediul parental care a fost negociată cu partenerii sociali. Noi n-am dorit să deschidem cutia Pandorei, dar considerăm că partenerii sociali au un rol de jucat în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor din directiva privind concediul parental. Comisia, statele membre și societatea civilă au un rol important de jucat uh, în ceea ce privește eliminarea stereotipurilor prin intermediul uh, educației, dar și prin intermediul campaniilor de conștientizare. CESE, de asemenea, sublinează uh, necesitatea investițiilor în serviciile și facilitățile de îngrijire de calitate De asemenea, Comitetul Economic și Social consideră că Comisia Europeană ar trebui să fie mai ambițioasă când vine vorba despre sistemele de impozitare, care și ele pot avea un impact direct asupra pieței muncii. Deci, uh, în concluzie, ce se recunoaște că dosarul uh, este unul dificil. Dar noi, la nivelul CESE, am reușit să ajungem la un consens. Prin urmare, pornind de la această experiență a noastră, considerăm că uh, acest consens ar putea uh, obține pentru că altfel nu vom putea schimba situația. Sigur, putem încerca să vedem la ce nivel, care va fi cuantumul acestei salarizări. Asta se poate discuta, dar trebuie să ne asigurăm că, în principiu, astfel de concedii sunt plătite. Pedepsim aceste familii cu copii, să le condamnăm la condiții mai puțin avantajoase doar pentru că au copii va trebui să ne gândim și la situația demografică din Europa în continuă deteriorare. În acele 5 zile, procedul de îngrijire. În ceea ce privește concediul parental, noi considerăm că aceste luni ar trebui să fie netransferabile, o propunere bună, și majoritatea statelor membre par să fie dispuse să-i dea curs. Dar cum vom proceda? E, asta e altă poveste abilitatea. Aici intervine și chestiunea familiei unde există un singur părinte, familie monoparentale. Ce facem cu aceste familii? Și comisia a spus că un loc de muncă te protejează de sărăcie ca nimic altceva. Da, dar nu. Apoi, în ceea ce privește concediul parental și IMM-urile. IMM-urile, într-adevăr, ar putea să aibă probleme. Și ceilalți angajați. Pentru că dacă justificăm refuzul concediului parental din cauza volumului de muncă din firmă, îmi face o discriminare. Deci noi va trebui în Parlament să găsim o soluție sau alta acceptabilă de tot ar trebui să le avem în toate statele europene. Am auzit ceva idei în acest sens. S-a spus că concediul de paternitate ar trebui să fie obligatoriu, automat, așa cum se face în statele nordice. Nu sunt sigură că vom ajunge aici la un acord. Însă o soluție sau alta se poate găsi. Atât în ceea ce mă privește, putem introduce un plus de flexibilitate, posibilitatea angajaților de a păstra legătura cu angajatorii pe durata concediului parental. Mai avea un comentariu. Vorbeați de 370 de miliarde de euro pierduți din cauza Și deci, însă am să, sigur, sprijin această directivă, eventual voi veni. Și însă am să, sigur, sprijin această directivă, eventual voi vebil vreme îndelungată. Cu mine, văd că cineva scutură din cap. Cred însă că ceva trebuie făcut dacă vrem să facem un pas înainte în această logie în limba germană. Noi am găsit o altă formă de text. Sigur, nu știu exact, am lucrat cu documentația în engleză, nu cu cea în germană. Important e că pentru prima dată când Important e că pentru prima dată când se pune la încercare o chestiune importantă sub pilonul social. Și acum, pentru concluzii, aș vrea să-i dau cuvântul do- Dar propunerea aceasta, e, aceasta este, iată, discutată în sânul Comisiei pentru Egalitatea. Deci nu trebuie să fie demonizați, bineînțeles, interesele lor nu trebuie să fie trecute sub tăcere. Nu putem să spunem că pe de o parte avem uh, femei. Deci, uh, cred că uh, îmbrățișând într-o oarecare măsură viziunea la elementele propunerii. Um, remunerarea pentru concediile acestea este considerată de majoritatea statelor membre a mari. Dar care este până la urmă nivelul de referință? Avem nivelul de referință din uh, directiva privind concediul de maternitate și acest nivel de referință ar trebui să fie ități uh, casnice. Dar uh, în acest context ar trebui să uh, vizualizăm și concediul de punerile comisiei uh, mi se par potrivite. Ele trebuie să fie am, amendate cu siguranță, dar nu în sensul sporirii ambițiilor, aș zice, de către femei. Continue. Mulțumim foarte mult invitațiilor noștri. Noi o să continuăm. Discutăm propunerea aviz și dau cuvântul raportoarei doamna Daniela Aiuto. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. cercherò di essere... Suntem în întârziere, am să încerc uh, să prezint pe scurt dosarul meu. Cu câteva luni în urmă, la știința coordonatorilor, mi s-a spus că Comisia AFET intenționa să vină cu o rezoluție pe această temă în momentul în care am aflat acest lucru, am considerat că și noi ar trebui să formulăm un aviz. E o chestiune importantă și comisia noastră trebuie să se implice. Textul uh, regulamentului e foarte scurt, se referă la la câteva aspecte regulamentului, e foarte scurt, se referă la, la câteva aspecte diferite convenții internaționale. E un principiu fundamental și pentru Uniunea Europeană. Datele statistice ne arată că dacă continuăm ritmul actual până în 2030, ființa actuală rămâne. Prin urmare, e nevoie de o strategie europeană care să vizează căsătoriile minorilor și căsătoriile timpurii. Trebuie să combatem violența împotriva tinerilor și a fetelor și o căsătorimentul european. Această problemă este extrem de reală aici în Europa. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care se regăsesc în uh, proiectul de text pe care l-am pregătit. Aș pe cât de complet posibil. Okay. să vorbesc în limba engleză, poate e mai ușor. În fiecare zi, mai bine de 41 de mii de fete sunt silite să căsătorească înainte de vârsta de 18 ani. Eu sunt antropolog, am lucrat în multe zone afectate de sărăcie. După câte am realizat la nivel european, ne-am gândit că despre în proiectelor ce vizează astfel de căsătorii între copii sunt, uh, ar trebui să fie monitorizate mai îndeaproape și e important să trecem de la o abordare cantitativă la una calitativă și să vedem ce se poate face și în materie de integrare a acestor victime. Pe sexe, femeile sunt cele mai uh, expuse unui astfel de risc de căsătorie forțată sau timpurie. Și, evident, consecințele sunt catastrofale pentru o femeie. Apoi, care fac posibile căsătorile timpurii. Asta categoric subminează eficiența măsurilor legale de protecție pe care noi le-am dorit pentru acești copii. Acum doi ani, în România am avut un succes deosebit uh, și guvernul a rezolvat această problemă cu un an în urmă. E o realizare remarcabilă și așa ceva trebuie să se repete în toate statele. Păi când aceste fete sunt silite să se căsătorească, se căsătoresc cu bărbați mai în vârstă apoi nu mai au accesul la educație, nu mai au accesul la piața forței de muncă și pentru că vorbeam de ocuparea forței de muncă, Banca Mondială ne arată că este extrem de costisitor să permiți căsătoriile forțate. Până în de muncă, Banca Mondială ne arată că este extrem de costisitor să permiți căsătoriile forțate. Până în 2030, în statele în curs de dezvoltare, e vor, va fi vorba de mii de miliarde de dolari pierduți. 500 de miliarde de dolari. Am văzut că în, în Europa de Est am învățat că de 5 ori mai ieftin să integrezi și să eviți astfel de căsătorii timpurii în comunitățile afectate de sărăcie. suferit de vreun stat sau altul, uităm că și tendința de a încheia căsătorii forțate crește în astfel de situații. Și apoi, eh, ieri, în ziarul The Guardian, s-a publicat un articol care arată că în foarte multe țări primească cetățenie prin căsătorii timpurii. Este un fenomen eh, care foarte rar este discutat, deși am avut foarte multe rapoarte în ultimele luni în Parlament, lucru care mă bucură. Cred însă că trebuie să intrăm mai în profunzime, să ne asigurăm că proiectele pe care le avem atunci când încercăm să educăm oamenii împotriva căsătorilor forțate. Sunt clare și îngrozitoare. Sunt aproximativ 17 milioane de um, fete mirese în lume. Însă aceste căsătorii reprezintă amenințări clare pentru sănătatea și dezvoltarea Întreaga viață, întreaga dezvoltare a fetei este afectată în mod... Scăde ceva? Da, în încheiere aș dori să spun Deci sunt deja lucruri la care m-am gândit, pe care doream să le introduc în raport. Sunt gânduri pe care sunt în Uniunea Europeană în așa fel încât să se rezolve anumite probleme. Trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte. Apoi, în mod clar, scape mai, mai mult de această barbarie. Și mi se pare că un coleg, un domn, ne-a dus aminte de faptul că sunt și bărbați care, cazuri, ei sunt primii care dau aceste fete în căsătorie. Și acest, atât am avut de domnule, te vă rog. O completare din partea mea. Dacă vorbim despre 60 de milioane de copii care sunt uh, obligați să se căsătorească, vorbim practic despre state în care această practică este considerată a fi normală. Uh, Așa acum vorbesc în numele Germaniei. Dacă în țara noastră vine un număr mare de migranți, un număr mare de refugiați, se prea poate ca astfel de căsătorii să fie importate în Germania sau uh, copii căsătoriți să ajungă în Germania. Uh, Trebuie să le spunem uh, invitațiilor noștri de la bun început că în Europa există standarde, standarde juridice care nu pot fi încălcate de cine știe ce cutume. Nu uh, este acceptabilă uh, primirea copiilor căsătoriți în statele noastre și recunoașterea căsătoriilor acestora. Nu putem oferi un statut special genului acestuia de practic. La AFET pe 16 mai. Mulțumesc, trecem acum la următorul punct pe de zi. Punctul 6. Încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri. Îi dau cuvântul domnului raportor Floren Marcelesi. Numele doamnei Petir, aș dori să vă dau citire declarației sale. Dumnezeu a abordat acest uh, avimea să fie cât mai bună prin amendamentele mele. Uniunea Europeană este activă în domeniul populațiilor indigene încă de la sfârșitul indigene. femeile indigene din întreaga lume sunt tratate ca, ca și le indigene. Femeile indigene din întreaga lume sunt tratate ca, ca și față de bărbați. Studiile ne arată că și copiii indigeni, mai ales cei cu dizabilități, urma potențialul. În plus, lipsa de date atât în ceea ce privește dizabilitățile în rândul copiilor indigeni, în rândul tinerilor fete și tinerilor, tinerilor femei, este o mare, un mare minus. Lipsa de date este un mare minus pentru că nu putem apăra corect drepturile omului fără date. În momentul în care punem la punct politici, trebuie să fim foarte clari că Poziția de negociere a Uniunii Europene nu poate forța ca un stat să se comporte în anumit fel. În ultimul rând, poziția Parlamentului European ar trebui să fie creată și promovată în așa fel încât să nu încălcăm jurisdicția națională internă a statelor terțe. Trebuie de asemenea și uh, statelor membre. De asemenea, trebuie să ținem seama de principiul uh, subsidiarității. Mulțumesc, urmează doamna Neuchel. Dem uh, Berichterstatter unbedingt mein se pliază pe propria mea viziune. Ar mai fi un lucru care ar trebui să fie subliniat din punctul meu de vedere. Se pliază pe propria mea viziune. Ar mai fi un lucru care ar trebui să fie subliniat din punctul meu de vedere. Acapararea aceasta de terenuri duce la alungarea femeilor, în special. Bine, și bărbații au de a, au de suferit, dar în special femeile uh, suportă efectele negative. Dar genul acesta de, activi, de uh, practici, și anume ac- acapararea terenurilor, se datorează propriului nostru mod de viață, modului de viață occidental. Deci trebuie să ne gândim în ce măsură Uniunea Europeană, noi fiecare în parte, avem sânge pe mâini și suntem vinovați uh, Uh, pentru uh, acapararea terenurilor și alungarea femeilor indigene. și să ne amintim de faptul că nu vorbim aici doar despre terenuri, ci vorbim și, uh, spre exemplu, despre dreptul uh, de a pescui. Deci în momentul în care noi uh, plătim bani grei pentru a obține dreptul de a pescui în, în detrimentul populațiilor uh, Uh, indigene. Iată, ne facem vinovați de transferul de fonduri în uh, mâinile și buzunarele și conturile unor dire- uh, posibilitatea de a-și recăpăta drepturile și nu Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celorlalți colegi care au făcut comentarii. Vom dezbate aceste teme la ședințele noastre. Sunt complet de acord cu exemplele din Amazonia. Sunt foarte pertinente. Acolo sunt distruse păduri pentru a crește mai multă vită și vita respectivă o mâncăm noi aici în Europa. asupra acelor terenuri de ele pentru populația următorul raport. The agenda, uh, modernization. Modernizarea educației în Uniunea Europeană, examinarea proiectului de aviz. Îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Mihaela Șoidrova. Vă mulțumesc din nou. Stimați uh, colegi, permiteți-mi să prezint pe scurt uh, avizul cu privire la modernizarea educației în Uniunea Europeană. Recunosc că îmbunătățirea calității educației în statele membre poate contribui la eliminarea discriminării împotriva femeilor și fetelor. În avizul meu pun accent pe următoarele tehnice. Iată, femeile sunt minoritate, minoritare,